mult. Și acum trecem mai departe la raportul doamnei Paulsen privind strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor pentru perioada 2012-2015. Încep prin a-i da cuvântul raportoarei pentru 4 minute. Doamna Paulsen. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Am trecut printr-o perioadă interesantă în care am avut foarte mult de lucru pentru a ajunge la o strategie pentru protecția bunăstării animalelor. Este o strategie echilibrată, raportorii din umbră au conlucrat bine, la fel și uh, personalul nostru și am reușit să ajungem la un acord cu organizațiile pentru protecția bunăstării animalelor și cu fermierii și cu alții actori implicați. Există câteva puncte care trebuie, mai trebuie să fie discutate. Unul dintre aceste puncte îl reprezintă repelele legale. Am ajuns la o poziție și știm că Comisia are nevoie de un impuls de uh, o putere de a controla statele membre, cel puțin în perioada de tranziție. Trebuie să ne amintim ceea ce s-a întâmplat cu cuștile pentru uh, păsări. Am avut o perioadă de tranziție, uh, însă Comisia nu a putut să facă absolut nimic înainte de 2 ianuarie uh, în acest an, când a expirat perioada de 10 ani de tranziție. Trebuie să existe anumite uh, Uh, repere înainte pentru a se, a se putea, putea aplica supravegherea, pentru a verifica ce fac statele membre pentru a implementa această legislație. Aceste uh, repere juridice, uh, un punct încă controversat care mai trebuie discutat, însă un alt punct care este foarte controversat și în legătură cu care am uh, primit multe plângeri Uh, este vorba de sacrificarea animalelor fără asomare. Mulți uh, uh, cetățeni vor ca carnea să fie etichetată dacă provine de la animale sacrificate fără asomare. Eu nu cred că este un lucru bun. Avem o excepție foarte îngustă, însă aceasta nu trebuie să fie utilizată în mod greșit. poate să se utilizeze această excepție pentru a evita etichetarea cărnii uh, în sensul că nu se va ști dacă carnea va fi uh, a, a fost obținută sau nu prin sacrificare fără asomare. De asemenea, există o problemă care ține de uh, câinii și pisicile de pe străzi. Aceasta este o problemă care uh, stă în responsabilitatea autorităților locale și regionale. Noi cerem ca toate animalele domestice, pisicile și câinii să fie uh, marcate și să existe un registru. Însă punctul cel mai important din întreaga propunere uh, îl reprezintă ideea generală a unei legislații cadru în legătură cu bunăstarea animalelor, legată de legislația legată de alimente. Se va vorbi aici despre toate animalele și toate speciile, toate animalele cu excepția animalelor sălbatice. Trebuie să existe definiții clare în legătură cu buna gospodărire a animalelor, creșterea, corespunzătoare a animalelor și trebuie să definim clar responsabilitățile. Trebuie să împărtășim cuno- cunoaște, cunoștința, cunoștințele noastre și trebuie să ne exprimăm împotriva anumitor moțiuni eh, depuse. S-a vorbit despre clonare. Se vorbește aici despre faptul că uh,

Domnule Dali, nu s-a înțeles prea bine ce ați spus dumneavoastră despre găinile ouătoare și despre legislația în acest domeniu. Au existat tare multe neînțelegeri în acest context. Există multe persoane care consideră că toate aceste prevederi au fost create de niște birocrați de la Bruxelles care n-au văzut o găină vie în viața lor. Dar să știți că această legislație este, este una învechită. Statele vechi membre au avut 13 ani la dispoziție pentru a recupera timpul pierdut. Statele membre noi au avut doar 8 la dispoziție, ani la dispoziție pentru a face același lucru. Și din nou s-au aplicat standardele duble uh, în ceea ce privește statele membre. Această situație nu a îmbunătățit cu nimic renumele Uniunii Europene. Din păcate, accepte. Aveți o întrebare prin cartonașul albastru de la domnul Wojciechowski. Aveți cuvântul. Pani przewodnicząca, przepraszam, to nie, to nie była niebieska karta do pana. Mulțumesc, doamna președinte. Nu era vorba de un cartonaș albastru pentru domnul Tavașdi. Îmi cer scuze că am utilizat această foaie. Vreau doar să mă înscriu la intervenție. Madame... Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Liotar. Ja, de dierenwelzijnstrategie van de landbouwcommissie bevat een paar goede punten, maar heel veel dieren vallen. Strategia legată de bunăstarea animalelor uh, cuprinde multe animale, însă exclude altele. Eu am adăugat două puncte în legătură cu care Parlamentul a votat în mod favorabil la fel uh, ca și uh, raportoarea noastră. Limitarea uh, duratei transportului către abator. Această durată nu trebuie să fie excesivă. Am semnat și o petiție în acest sens. Cu toții ne dorim o durată mai scurtă de transport. De asemenea, să se interzică produsele care provin din clonare și din animalele descendente din clonare. Uh, cetățenii europeni nu își doresc uh, animale clonate și este ultima noastră șansă de a face o, uh, un gest în acest sens. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Wojciechowski. Dziękuję, dziękuję pani przewodnicząca. Chciałem pogratulować. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o felicit pe doamna Paulsen pentru acest raport excelent. Ați abordat acest subiect cu mult realism, dar în același timp și cu multă sensibilitate. Propunerile noastre sunt foarte concrete. Scuzați-mă că fac un comentariu privind finanțarea. Nu putem îmbunătăți bunăstarea animalelor fără finanțare adițională. Nu este posibil fără finanțare complementară. În al doilea rând, ați consacrat o mare parte a raportului noastre problematicii relațiilor comerciale și locului pe care trebuie să-l aibă bunăstarea animală în acordurile comerciale. Trebuie să cerem importatorilor să respecte aceste norme. Și în al treilea rând, Ați remarcat o mare problemă în ce privește animale de companie, pentru că nu avem norme în această chestiune. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Scota. Sì, grazie Presidente. Eh, ringrazio... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru acest raport, dar uh, ceva e ciudat aici. Iată, în uh, această clădire fastuoasă în care se iau decizii foarte importante, rare ori se întâmplă ca cineva să irosească timpul cetățenilor europeni fără a contribui neapărat la bunăstarea animalelor. Da, acest text uh, e pe placul uh, celor care iubesc animalele. Uh, dacă ar fi aplicat în forma sa originală, mai mult ca sigur ar îmbunătăți bunăstarea viața animalelor, dar uh, s-au introdus o serie de amendamente care distrug absolut uh, spiritul raportului. Ba, mai mult decât atât, nu au niciun fel de temei juridic. Și tocmai de aici întrebarea mea, oare ar trebui să ne irosim timpul discutând aceste teme care cu siguranță nu vor uh, influența prea mult viața cetățenilor europeni. Urmează domnul Pașca. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, pov- avem povara implementării legislației fără posibilitatea de a uh, verifica aplicarea. Avem un exemplu practic al unei legi în legătură cu protejarea păsărilor care a avut o perioadă de tranziție de 12 ani și în ciuda faptului că această perioadă de tranziție a expirat în 1 ianuarie, nu toate statele au fost pregătite pentru acest lucru. Unele state uh, au solicitat o prelungire excepțională a perioadei de tranziție. Însă ce se întâmplă cu ouăle care nu res- respectă criteriile? De exemplu, în Slovacia, în luna aprilie, a a avut loc o epidemie de salmoneloză într-o grădiniță uh, și fuseseră folosite ouă care nu aveau uh, marcajul necesar. Mulțumim, domnule Pașca. Dăm cuvântul domnului comisar Dali. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri. Mă bucur că anul acesta s-au purtat multe discuții în uh, sânul instituțiilor europene pe tema uh, comunicării Comisiei cu privire la bunăstarea animalelor. Această strategie ne oferă o nouă abordare a bunăstării animalelor în Europa. După mulți ani de acte legislative promulgate, mai este spațiu de îmbunătățire, mai este loc pentru uh, uh acte legislative mai bune. E importantă această, un cadru legislativ simplificat, mai o informare solidă a cetățenilor și, de asemenea, o integrare în, tutu- în toate discuțiile a actorilor importanți. Mai întâi de toate, dați-mi voie să-i mulțumesc uh, doamnei raportor care a reușit să creeze un raport foarte echilibrat pe această temă deosebit de sensibilă. Sunt încântat de faptul că Parlamentul European sprijină părerea Comisiei cu privire la crearea unei strategii simplificate care va ține cont de sectoarele diferite și acoperă absolut toate animalele implicate în toate tipurile de activități economice. De asemenea, mă bucur că uh, Parlamentul European este de acord cu uh, Comisia Europeană în ceea ce privește informarea tuturor consumatorilor și actorilor importanți cu privire la legislația europeană și, de asemenea, cu privire la standardele de calitate care trebuie să fie uh, um, întreținute și obținute. E drept, există în continuare mai multe aspecte care trebuie să fie uh, ținute sau luate în vedere pentru a asigura o îmbunătățire a bunăsării animalelor. Raportul pune accent pe punerea în aplicare mai bună a actelor legislative deja în vigoare, un lucru care e clar în asentimentul Comisiei Europene. De asemenea, sunt de acord cu cele spuse în acest raport cu privire la susținerea și optimizarea cooperării internaționale. Mă gândesc în special la FAO și la uh, Organizația Internațională pentru Bunăstarea Animalelor. De asemenea, mă gândesc la importanța introducerii acestui subiect în uh, negocierile UE cu uh, state terțe. E important să să promovăm aceste standarde la nivel internațional. Deci, asta cu atât mai mult cu cât industria alimentară devine din ce în ce mai importantă și mai competitivă. E drept, există aspecte asupra cărora Comisia încă nu a luat o decizie clară. Uh, considerăm că e nevoie de mai mult timp uh, înainte de a lua o, de, o astfel de decizie finală. Spre exemplu, raportul sugerează că Comisia ar trebui să creeze un sistem de etichetare care să depășească sistemul actual privind etichetarea. Da, și eu îmi doresc ca acei consumatori care își doresc o bunăstare a animalelor uh, să obțină și prețuri mai, mai bune. Însă mă întreb oare dacă o inițiativă legislativă ar fi uh, cea mai bună uh, cale pentru atingerea unui asemenea obiectiv. De asemenea, în raport se cere finanțarea unor programe de dezvoltare rurale. Știți prea bine că aceste pro- programe fac parte din reforma PAC. Tocmai de aceea această idee ar trebui să fie mai degrabă discutată în contextul dezbaterilor cu privire la reforma PAC. Cu toate acestea, sunt de acord cu ceea ce se spune în raport cu privire la îmbunătățirea coerenței, care este atât de necesară. Bunăstarea animalelor este o temă esențială, interconectată cu alte subiecte. Și tocmai de aceea nu pot decât să salut sugestiile făcute. Dați-mi voie să vorbesc acum despre bunăstarea animalelor de companie. Com Comisia a decis să pornească o serie de studii importante pe baza acestor, uh, acestei strategii. Pornind de la rezultatele uh, acestor studii, vom decide care sunt următorii pași de um, asumat. În ceea ce privește acum transportul animalelor, Dați-mi voie să vă spun că am primit uh, cu câteva săptămâni în urmă o declarație care mi-a înmânat o petiție cu privire la limitarea transportului la 8 ore. Am spus petiționarilor că nu putem fi de acord cu această propunere din mai multe motive, că vom trata de asemenea acest subiect în uh, contextul reformării actelor legislative care vizează bunăstarea animalelor, care fac, bineînțeles, la, care stau, bineînțeles, la baza strategiei pe care o discutăm astăzi. Deci, uh, la o oră ulterioară vom discuta despre transportul animalelor. Uh, întotdeauna am spus că punerea în aplicare a, a reglementărilor este absolut uh, esențială pe data de 18 iunie am spus că am propus o serie de acțiuni legislative și nelegislative pentru îmbunătățirea uh, bunăstării animalelor pe parcursul transportului. Recunosc că Uh, sufăr din, când mă gândesc la acele animale care călătoresc foarte mult înainte de a fi sacrificate. Am cerut uh, agențiilor abilitate să-mi ofere absolut toate datele de care am nevoie pentru a putea propune soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Eu cred că există astfel de soluții și acestea, odată aplicate, vor îmbunătăți bunăstarea animalelor în timpul transportului. Dați-mi voie să uh, vă vorbesc despre cazul Ungariei și uh, acele cuști pentru uh, ouăle, pentru găinile ouătoare. Această legislație a fost promulgată în urmă cu 12 ani, a intrat în vigoare până anul trecut, iar faptul că unele state membre au avut mai puțin timp la dispoziție pentru a se adapta, au avut o perioadă de tranziție mai scurtă, uh, Uh, printre aceste state, de altfel, să numără și statul pe care îl reprezint uh, eu. Uh, nu reprezintă mai nimic, pentru că să nu uităm că aceste state știau prea bine ce se va întâmpla, pentru că au discutat pe, ca, în, pe parcursul negocierilor de aderare acest uh, subiect. În ceea ce privește clonarea, am tot spus că în momentul de față Comisia demarează o analiză de impact pe această temă și vă asigur că voi veni în fața Parlamentului și în fața Consiliului cu o propunere de directivă uh, referitoare la clonare. Dați-mi voie încă o dată să mulțumesc Parlamentului European și în special doamnei raportor și echipei sale pentru acest raport foarte important. Aștept cu nerăbdare ca Parlamentul European și Comisia împreună să facă pași împreună, spre viitor. Mulțumesc, domnule Italii. Ă, vom vota acest raport miercuri la ora 12.30. Trecem acum la raportul domnului Coș